Good morning, colleagues. Good morning, everybody. Please try to find your seat quickly so that we can get started. Bună dimineața, vă rog să luați loc ca să putem să începem. The first item on the agenda. Primul punct de pe ordinea de zi e ca întotdeauna adoptarea ordinii de zi. Putem să o adoptăm? Bine. Și atunci am o veste tristă să vă dau și anume Carl Ganta, care a lucrat cu noi timp de mai mulți ani și înainte să vină în secretariatul nostru a lucrat la alte comisii, va părăsi secretariatul în luna martie. Claire a fost un administrator foarte bun, o persoană foarte drăguță, întotdeauna a ajutat pe toată lumea și a fost uh, a răspuns de multe dosare importante, cum ar fi întregul dosar legat de bunăstarea copiilor și acel grup de lucru. A depus eforturi foarte mari, așa că nu pot decât să regret că ne părăsești, Claire, și îți urăm, toat- îți urăm toate cele bune pe viitor. <laughs> Peter, that was not for you this time. You need to do this. Peter, nu au fost aplauze pentru tine de data aceasta. Va trebui să discuți cu Claire. Bine, la diverse nu am nimic să vă comunic. Și acum vă rog să vă puneți centurile de siguranță pentru că am foarte multe anunțuri de făcut legate de deciziile coordonatorilor. Va dura foarte mult. În primul rând, coordonatorii au luat multe decizii și va trebui să repet toate cifrele. Îmi cer scuze, de această regulă, regula 205 pe care o urmez și să vă spun că recomandările contestate au fost adoptate în forma pe care am propus-o pentru petiții și toate acum sunt pentru 2017. Așa că nu repet 2017, doar numerele. 575, 577, 671, 702, 712, 705, 7027, 0792, 0808, 0835, 0943, 0956. Toate acestea au fost declarate admisibile și au fost închise cu excepția 0792, 0943 și 0956, care au fost declarate inadmisibile. 0662, tot din 2017, va fi menținută deschisă și va fi luată în considerare cu alte petiții pe același subiect față de recomandarea făcută de mine pentru 0701, pentru această petiție, tot din 2017, am decis să cerem Comisiei Europene informații și să o trimitem în Comisia Emplu pentru un aviz. Pentru 0705 am decis să cerem Comisiei Europene mai multe informații și să o trimitem în Comisia Libe pentru un aviz. 0720 am decis să o trimitem în FEM, AFET și DROA pentru avize și de asemenea să o trimitem și în altului reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate. Petiția 0775 am decis să o declarăm admisibilă. I-am explicat petiționarului conținutul articolului 175, primul alineat, și am sugerat acestuia să trimită o plângere ombudsmanului leton și să discute subiectul cu Ministerul pentru Educație și Știință din Letonia, iar apoi să închidem petiția. Petiția 0837 a fost declarată admisibilă și am decis să solicităm Comisiei Europene mai multe informații și să trimitem petiția în Envi. Catalonia. 29 de petiții care au de-a face cu Catalonia au fost declarate toate inadmisibile pe baza articolului 4 al 2-lea aliniat din Tratatul Uniunii Europene. Așa că am decis să informăm pe petiționari cu privire la acest articol, conținutul acestuia și dezbaterile care au avut loc în sesiunea plenară din octombrie în Parlamentul European. Le-am trimis un link cu dezbaterea legată de Catalonia. Toate celelalte recomandări au fost uh, adoptate în forma pe care am propus-o. Margaret? Nu are nimic de a face, dar am vrut să adăugați în procesul verbal că verzii Verzii nu au avut nicio șansă să fie prezenți. Noi nu avem nimic înscris. Și în această situație a trebuit să trimit pe altcineva la reuniune. Așa că nu știam că uh, veți face toate acestea. Dacă aș fi avut ceva înscris înainte să se ia o decizie, aș fi putut, în funcția mea de coordonator, să găsesc pe cineva care să fie acolo. Noi nu am putut să fim prezenți la acea reuniune, chiar dacă spuneți că a fost în program. Dar cu toții mai aveam și altceva de făcut, uh, Vrut doar să subliniez acest fapt, că avem acest lucru de trecut în procesul verbal. Bine, cred că putem merge mai departe la votul în ceea ce privește vizita în Larnaca, Cipru, din 20 în 22 septembrie 2017.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 Marlene a ridicat mâna, cardul meu e înăuntru, haideți să începem. Recomandarea 3, amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Recomandarea 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Recomandarea 4A, amendamentul 3, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Recomandarea 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Recomandarea 5A, amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Recomandarea 6, amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și amendamentul 8 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. vot final, vot electronic. S-a deschis votul. And uh, the vote is... S-a... Așteptați. Acum, după ce votează toată lumea, voi închide votul. The card is not working. You can raise your... Nu funcționează cartela de vot, puteți să ridicați mâna atunci. Bine, închidem votul și se adoptă cu o mare majoritate. Mulțumesc! The result is 20 in Rezultatul 20 de voturi pentru, 1 împotrivă let's move on to... Bine, să mergem mai departe la punctul 6 de pe ordinea de zi. Toți cei care nu vor participa, vă rog să părăsiți sala în liniște, dacă e posibil. So, let's proceed now and I would ask colleagues to be... Să mergem mai departe. Le cer colegilor să facă liniște. Trecem la punctul 6 cu privire la vizita în Lusația, în Germania, din 14 în 16 februarie în acest an. Uh, și voi da cuvântul șefului delegației, domnul Ciachi. Mulțumesc pentru că avem interpretare. Aș vorbi în limba mea maternă, dacă îmi permiteți limba maghiară. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru în sprijinul acordat documentului din Cipru. Cred că vom putea să-i ajutăm pe ciprioți astfel. Cât despre subiectul german, acesta e un subiect mai dificil și mai complex. Există două probleme aici, în cazul german. E o regiune foarte frumoasă între Berlin și Dresda, Are un peisaj foarte frumos și e o zonă rezidențială foarte frumoasă. Oamenii de acolo spun că e un minunat peisaj făcut de Dumnezeu. De un secol acum și lignitul este exploatat la suprafață acolo, ceea ce duce la multe probleme de mediu și afectează peisajul. O altă problemă e că există 50.000 de oameni care țin de minoritatea sârbă nu au propriul stat, folosesc două dialecte lingvistice în comunitățile lor. O parte dintre comunități au fost exterminate, au părăsit teritoriul din cauza operațiunilor miniere. Au fost transferate aceste comunități spre zonele urbane, așa că situația a fost foarte dificilă pentru sârbii de acolo. Membrii acestei comunități sunt o minoritate și au trimis o a treia petiție acum pentru protecția culturilor în aceste circumstanțe. Minoritatea sorb. Problema este că energia electrică obținută prin exploatarea lignitului reprezintă 32% din consumul energetic al regiunii. Așa că nu le putem spune că trebuie să oprească exploatarea lignitului și ardelea lui. Există patru centrale bazate pe lignit sau pe cărbune în această regiune care generează energie electrică. Trebuie să recunoaștem faptul că aceste uh, uzină folosesc tehnologie foarte bună, de înalt nivel, însă nici chiar această tehnologie nu e suficientă astfel încât să filtreze toate particulele din aer. Există boli respiratorii de trei ori mai crescute față de media din Germania. De asemenea, apele de suprafață sunt poluate într-o anumită măsură iar valorile pH-ului sunt diferite față de media normală. Așa că trebuie să facem față acestei situații. Recomandarea noastră ar fi ca statul german să intervină cumva pentru a mai uh, ameliora efectele negative ale lignitului și să ajute minoritatea sorbă. ca să fim cinstiți, trebuie să mai spunem că Germania a pus deja în aplicare programe importante pentru a proteja cultura sorbă. Există plăcuțe bilingve peste tot în această regiune. Așa că situația e cât de cât controlată, însă lucrurile nu arată perfect. Liderii acestei comunități își fac griji cu privire la viitor. Există planuri de a deschide încă două mine de lignit în regiune și există și păreri divergente în cadrul acestei comunități etnice. A existat și un referendum organizat în legătură cu aceste mine, iar populația a fost foarte împărțită pentru că există și locuri de muncă importante acolo, peste 8.000 de locuri de muncă în industrie, sunt locuri de muncă bine plătite, companiile miniere sprijină școlile, spitalele, guvernul local, așa că există această simbioză și o solidaritate cu industria minieră și de extracție și comunitățile de acolo. Însă industriile bazate pe lignit, cărbune, trebuie să fie părăsite etapizat mai devreme sau mai târziu. Iar în acest moment V-aș solicita, dacă sunteți de acord și dacă doamna președinte este de acord și colegii sunt de acord, să trimitem o scrisoare care să conțină o întrebare. Să trimitem această scrisoare reprezentanței permanente a Germaniei și guvernului german prin intermediul ambasadorului. Întrebarea e care e poziția noului guvern federal din Germania, care e programul sau viziunea noului guvern cu privire la uh, industriile bazate pe extracția lignitului. Ne-am întâlnit cu membrii guvernului regional de la Potsdam, cu consilieri, cu primari din această regiune, cu liderii comunității sorbe, însă nu am reușit să ne întâlnim cu reprezentanții guvernului federal. Și Cred că acum există un nou guvern federal în formare, așa că ar trebui să le cerem părerea privind această industrie. Iar apoi, după ce vom primi un răspuns, am putea să finalizăm și documentul nostru. Așa că, încă o dată, le mulțumesc colegilor pentru colaborarea extraordinară și secretariatului pentru că au pregătit foarte bine reuniunile care au avut loc. Am primit sprijin din partea membrilor secretariatului și cred că această misiune a fost una foarte bună, am obținut rezultate bune, însă, cum vă spuneam, situația este foarte complexă. A trebuit să adunăm câte informații a fost posibil, astfel încât să avem un set de recomandări bine echilibrate. În final, vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Foarte interesantă această prezentare, ca de obicei. Margaret, da, mulțumesc și îți mulțumesc și ție, dragă Carl, pentru faptul că ai condus în mod excelent delegația noastră și vreau să mulțumesc și secretariatului. Sunt de acord cu tot ceea ce a spus Carl. Vreau doar să insist asupra câtorva aspecte. Întâi de toate, noi ca și legiuitor uh, din Europa trebuie să ne uităm la uh, directiva cadru apă, la directiva cadru Natura 2000 și restul legislațiilor uh, uh, pertinente. Și era clar că accesul la informații uh, legate de chestiunile de mediu era foarte greu. Mulți petiționari s-au plâns că era ca și cum aceste informații erau secrete. Și îmi cer scuze, Margaret, dar e o problemă cu, cu cabina <laughs> engleză. Doamna Auken întreabă dacă poate să vorbească în daneză. Poate că cabina de daneză Nu e adevărat, se traduce can I can I ask the interpreters to make sure that that your interpretation comes through? Let's do a test. Președinta dorește să facă un test cu mine în engleză, da, dar eu vorbeam, vorbesc în engleză, spune doamna Auken. vorbiți în engleza europeană și prefer să vorbesc în engleza mea daneză. Da, dankish, cum se spune. Just uh, very short again, I uh, endorse everything said. Încă o dată spun, sunt de acord cu tot ceea ce a spus colegul și îi mulțumesc pentru felul în care a condus delegația. trebuie să punem întrebări autorităților și probabil și comisiei. E vorba despre legislația europeană, cum spuneam, directiva cadru apă, directiva privind um, pânza freatică, directiva din Natura 2000, toate acestea se pare că au fost încălcate aici și uh, e o problemă cu accesul la informații, deci să ne adresăm atât Germaniei cât și comisiei. Mai mulți petiționari au spus că nu au putut să aibă acces la informațiile de care aveau nevoie. Și aici este principala mea grijă. Toată lumea a spus că ar trebui să se ajungă la sfârșitul erei cărbunelui. Și lignitul este cărbunele cel mai poluant și se face prin exploatare la suprafață, ceea ce înseamnă că se distruge peisajul și toate celelalte probleme care uh, uh, se datorează mineritului. Și m-a mirat faptul că nimeni printre autorități nu s-a gândit la viitor, nu se gândea la viitor. Când vorbim despre noi locuri de muncă, în loc să ne gândim cum putem să avem un sector de energie sustenabil, durabil, care să creeze noi locuri de muncă, uh, existau ceva uh, tentative de um, a produce energie din surse regenerabile, dar erau uh, aici și colo. Deci e păcat că nu există o viziune de viitor, nu e deloc pe ordinea de zi a autorităților. Dacă o iei din timp, poți să creezi multe locuri de muncă care nu au cum să fie delocalizate. Și de asemenea eficiența energetică este o altă parte importantă din politica comună europeană, economii de energie și eficiența energetică, ca să poți cât mai repede să ai o producție de energie modernă și durabilă. Ne-au tot spus în mod repetat ce șoc au primit uh, la începutul uh, acestui secol și de asemenea la sfârșitul secolului 20 când uh, ori s-au pierdut locuri de muncă, ori s-au creat multe locuri de muncă, dar acest șoc va fi repetat dacă nu se pregătesc din timp folosind tehnologiile moderne și ca să facă facă o concurenței. Deci am fost mirată că răspunsurile pe care le-am primit erau uh, atât de uh, insuficiente și era clar că oamenii aceștia nu aveau o viziune pe termen lung, mai ales legată de schimbările uh, din uh, sectorul energetic. Sincer, lignitul este groaznic, este foarte poluant pentru că nu poți să schimbi lignitul. Degeaba ai tehnologii noi, n-ai cum să schimbi lignitul. Când arzi lignit, poluezi, iar uh, exploatarea la suprafață, mineritul la suprafață distruge peisajul. Poate că cu o altă ocazie să ne gândim și să avem o întâlnire, să vedem și să arătăm că Parlamentul European uh, acordă atenție acestui aspect. Oricum e vina mea, ar fi trebuit să cer, să punem ceva pe ordinea de zi. De unor e o idee bună, ca cetățenii să audă că suntem aici, suntem prezenți și ne pasă. Thank you very much. Mulțumesc. Vreau doar să repet ceea ce știe toată lumea, că e inutil să trimitem uh, o scrisoare guvernului german pentru că încă nu există un guvern și ne vom uita la proiectul de raport. Îl vom analiza uh, în primăvară, raportul uh, în urma vizitei și să sperăm că până atunci va exista și un guvern. Mai am un orator pe listă, dar ar trebui să continuăm. Deci vă rog să fiți succinți și să vorbiți la obiect. Mulțumesc. Doamna Zdanov. Uh, am făcut și eu parte din această delegație și vreau să mulțumesc domnului Chaki pentru modul în care a condus delegația, de-a dreptul excelent. A fost uh, o componentă uh, interesante a acestei delegații, doi verzi uh, și conduși de domnul Ceachi. Nu vreau să repet ce a spus domnul Ceachi sau Margaret. În timpul vizitei ne-am ocupat și de o altă petiție, o petiție care venea de la Berlin, apropo de poluarea um, apei tot din cauza uh, exploatării lignitului. E o petiție deschisă pe care încă trebuie să o abordăm și aveam întreaga problemă a poluării zonei dintre Potsdam și Dresda, care e încă uh, o problemă pendinte. Am fost și eu mirată să văd reacția autorităților. Nu știu cum vom uh, dialoga cu guvernul german. Uh, bun, putem să includem niște recomandări în proiectul nostru de raport în atenția noului guvern german și de asemenea în atenția guvernelor regionale ca să continue cu acest uh, uh raport. Margaret, da, foarte, foarte sucint. Vreau să amintesc tuturor că Tatiana ne va părăsi da, ne va părăsi. Se întoarce în Letonia. Și aceasta este ultima uh, ei contribuție. Și a fost foarte activă și întotdeauna a, făc, a muncit din greu și vreau să-i mulțumim Tatianei pentru munca sa și pentru faptul că ne-a adus punctul său de vedere atât de specific. Mulțumesc tuturor pentru cooperare. Persoana care mă va înlocui, mai mult ca sigur, uh, va prelua ștafeta. Nici nu știam, Tatiana, nu știam că te întorci în Letonia. Dar îți urez uh, mult succes împreună cu toți colegii. A fost foarte plăcut să lucrez cu dumneavoastră. Da, avem și noi <clears throat> o problemă cu partidele minoritare în Letonia. Da, mulțumesc. Mult succes. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, prezentarea studiului în ceea ce privește planul de gestionare a animalelor de pradă mari în Uniunea Europeană și în uh, statele membre și dau cuvântul imediat expertului, duer, de experților, mă scuzați, Duarte Maera și uh, Ferreira Pinto. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua! Aș vrea să vă vorbesc de cele mai bune practici în ceea ce privește gestionarea animalelor uh, de pradă în mari. Uh, e un studiu care ne-a fost comandat Acest studiu s-a concentrat pe patru specii care sunt prezente în statele membre, ursul brun, lynxul eurasiatic, lupul și jderul. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Acest studiu a fost făcut la solicitarea Comisiei de Petiții și am vrut să studiem și cadrul legal uh, în ce privește aceste animale în Uniunea Europeană, care sunt condițiile potrivit cărora s-au acordat derogări, să vedem care sunt cele mai bune practici pentru a reduce conflictele dintre aceste specii și comunitățile locale și am vrut să facem recomandări în atenția uh, <clears throat> legiuitorilor. Cadrul legislativ în ce privește animalele mari de pradă uh, în Europa este mai întâi o convenție, așa numită convenție de la Berna din 1979, la care s-a adăugat directiva Habitate în 1992, acesta fiind instrumentul uh, juridic care uh, reglementează apărarea acestor specii în Europa acum. Și mai multe state membre au legislație specifică în ce privește protejarea acestor specii de uh, carnivore. Ursul brun, după cum puteți constata, trăiește mai ales în țările scandinave și în Europa de Est și există populații și în peninsula iberică și în Italia, dar mult mai reduse. E o specie protejată strict, se consideră că uh, această specie se află în stare proastă sau um, um, inadecvată în majoritatea statelor membre. Uh, există conflicte între uh, ursul brun și comunitățile locale din cauza faptului că ursul brun uh, mănâncă animalele vii crescute de aceste comunități și trebuie să existe uh, um, bune practici care uh, să permită o mai bună împăcare a uh, ursului bun cu comunitățile locale. În ce privește linsul eurasiatic, uh, de asemenea reprezentat în țările scandinave și în Europa de Est, este o, o specie protejată uh, în mod strict în statele membre, cu excepția Estoniei, Letoniei și a Finlandei. Uh, statutul acestei specii este la fel ca și pentru ursul brun, este considerat prost sau inadecvat. Conflictele sunt uh, nu foarte relevante și mai ales din cauza că ling și mănâncă oi. Gestionarea de tip uh, letal nu a fost uh, eficientă și nu a redus uh, um, um, numărul de oi uh, mâncate de lingși. Planurile de gestionare ar trebui să țină cont atât de lingși cât și de jder, pentru că aceștia um, conviețuiesc și uh, ar trebui să se, să se folosească măsuri de prevenire, um, precum supravegherea um, omului, Uh, folosirea de uh, um, bariere, îngrădirea spațiilor unde sunt uh, crescute animalele și așa mai departe. Lupul, prezent în mai multe state membre, și această specie este strict protejată cu excepția statelor aici enumerate, Estonia, Letonia, zona care se cresc reni în Finlanda, Polonia, Slovacia, Bulgaria, populația din la nivelul paralelei 19 din Grecia și partea de nord a râului Duro din Spania. Uh, în 9 din uh, cele 17 zone populate se consideră că specia nu se află într-o stare bună. Conflictele de asemenea sunt legate de uh, faptul că lupul mănâncă uh, animalele crescute de comunitățile locale și există uh, un conflict în ce privește vânatul, uh, omorârea lupului nu a fost nici aceasta eficientă și a avut uh, efecte negative neașteptate. Hmm. Cum putem să creștem nivelul de toleranță față de lupi pur și simplu prin campanii de conștientizare a fermierilor uh, și prin um, creșterea um, um anima, animalelor uh, și răspândirea animalelor sălbatice care pot să constituie hrana lupului astfel încât acesta să nu se mai um, apropie de um, oi. Jderul Uh, în general uh, răspândit în țările scandinave, se consideră că statutul său este unul favorabil, mai ales pentru zona uh, um, alpină din Finlanda, dar pentru celelalte țări scandinave uh, statutul de conservare este inadecvat sau absent. Conflictele au relevanțe mici pentru că se um, înregistrează pe o zonă redusă și ține de faptul că mănâncă, această specie mănâncă oi și reni. O schemă de compensare este recomandabilă, iar omorârea um, nu este deloc o metodă eficientă pentru a atenua uh, conflictele. Așadar, în ce privește condițiile pentru acordarea de derogări potrivit directivei Habitate, este important să înțelegem conceptul de derogare. Derogarea este o excepție de la măsurile de conservare a unei anumite specii. Și asta înseamnă că se permite uh, uh omorârea unui individ atunci când trăiește în sălbăticie. Statutul de conservare favorabil, prescurtat uh, FCS, înseamnă că această specie poate pe termen lung să trăiască în habitatul său natural uh, și uh, nu urmează să um, se împuțineze, efectiv nu urmează să se împuțineze tot pe termen lung și va exista în continuare un habitat suficient pentru ca această populație să rămână constantă pe termen lung. În ce condiții se acordă derogări de la directiva Habitate? Potrivit anexei 4, dacă nu există alternative satisfăcătoare și dacă derogarea nu este în detrimentul statutului de conservare favorabil al unei specii. Și potrivit anexei 5, aceste derogări sunt necesare dacă uh, înlăturarea speciei sau um, exploatarea Uh, sunt compatibile cu um, menținerea statutului uh, de conservare favorabil. Toate aceste specii sunt exploatate uh, doar pentru practicarea vânătoarei, nu mai sunt vânate pentru carne sau pentru lână și prin urmare orice altă formă de exploatare nu este compatibilă cu Uh, FSC-ul, deci din, din directiva Habitate. Toate aceste patru specii uh, țin de Apex carnivores și uh, în continuare pot să fie uh, în uh, pericol de dispariție. Unul dintre motivele pentru care statele membre cer derogări este pentru că aceste carnivore atacă turmele de animale, dar s-a văzut că omorârea lor are efecte uh, contradictorii neașteptate. Am avut, de exemplu, uh, um, date din 2014 în ceea ce privește Um, măsuri luate împotriva lupilor, putem să vedem că în momentul în care existau mai mulți lupi, am văzut cum evoluau, evoluau uh, um, efectivele de animale uh, crescute, dar atunci când lupii au fost omorâți, au fost înlăturați, nu s-a ajuns la efectele așteptate. Pentru că chiar dacă cifrele de animale mâncate de lupi au scăzut, uh, pe de altă parte, uh, lupii au dispărut cu desăvârșire din zonele respective, ceea ce, bineînțeles, încălca directiva Habitate. Un alt motiv pentru care statele membre cer derogări ca să poată să um, Ucide um, ucidă aceste animale este pentru a îmbunătăți nivelul de toleranță față de existența lor. Este un subiect foarte complex și biologia nu ne poate permite să răspundem la toate întrebările care țin de mm, valori sociale și percepție socială. Se dorește uh, gestionarea prin metodele tale a acestor populații de prădătoare mari uh, pentru a gestiona mai bine uh, speciile, însă aceste uh, animale carnivore au propriile lor trăsături ecologice, propriile lor metode de um, um, autoreglementare a efectivelor și atunci nu este nevoie să se intervină prin uh, uciderea lor. În concluzie și ca și recomandări, noi recomandăm măsuri de prevenire. Acestea sunt cele mai eficiente, cele mai cinstite și cele mai puțin controversate pentru a uh, scade și a preveni uh, uh, <laughs> atacurile împotriva um, animalelor domestice. Proiectele finanțate de UE, precum uh, Life Plus, ar trebui să fie mai bine răspândite Scheme de plata compensațiilor ar trebui să fie însoțite de adoptarea de măsuri de prevenire, ca de exemplu metode precum cea pe care le vedeți în, uh, în, în poză, îngrădirea locurilor unde sunt ținute animalele domestice, folosirea câinilor și așa mai departe. Derogările din anexele 4 și 5 din directiva Habitate ar trebui să fie uh, evaluate cu un ochi foarte critic. Planurile de gestionare a animalelor mari uh, carnivore ar trebui să se bazeze pe principii științifice, cu o strategie de sprijin, de conștientizare și de comunicare transparentă a informațiilor pentru diferitele părți interesante. Trebuie să ne schimbăm optica, să avem uh, o, o o viziune ghidată de principii științifice, de cunoștințe științifice, nu doar de uh, idei preconcepute. Și așa să putem să ne adresăm tuturor părților interesate, vânătorilor, fermierilor. Știința trebuie să ne ghideze, întâi de toate. Statele membre și Comisia Europeană ar trebui să mărească sprijinul financiar acordat uh, studiilor științifice pentru a preveni uh, uh, stricăciunile și acest lucru trebuie făcut înainte de a trece la măsuri de conservare pe teren, pentru că dacă aceste studii sunt făcute uh, uh în amode, credem că măsurile de conservare se îmbunătățesc. În sfârșit, credem că principiile etice trebuie luate în uh, cadrul Statele Unite un subiect foarte simplu. Dacă știința nu dovedește că este necesar în mod automat să uh, uh scoți un singur animal. Ah, okay. oh, just... Uh, Colega mea din stânga și am fost supravegheați de Ilaria Distir în uh, ziare, așa că e un studiu foarte util. E unul dintre acele studii din care ne putem inspira și ne putem gândi la strategii, astfel încât să combatem percepții greșite. Și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Da, vă mulțumesc la niște soluții utile. E un subiect uh, asupra căruia Comisia lucrează de multă vreme. Am încercat să sprijinim statele membre și părțile interesante să reconciliem conservarea acestor specii de animale cu interesele și nevoile comunităților locale e ceva nou pentru dumneavoastră. Bineînțeles, am făcut un test de rezistență cu privire la legislație. Ni s-a confirmat faptul că e legislația potrivită, dar ar trebui să mai lucrăm la punerea în aplicare a legislației. Și e exact ceea ce facem. A existat un plan de acțiune, pentru măsurile din planul de acțiune presupune că Comisia Europeană va actualiza și va promova documentele în ceea ce privește regulile de protecție a speciilor. E un prim pas să fie foarte clar ce se întâmplă, cum ar trebui să funcționeze tot. E primul lucru pe care îl vom face. Un al doilea lucru. Timp de multă vreme am avut o platformă europeană pentru animalele de pradă și acum ne dorim să sprijinim și stabilirea a trei noi platforme regionale. Una dintre ele e un proiect pilot, um, un proiect un proiect pilot european. Ne dorim să promovăm dialogul, studiu. Suntem de acord cu faptul că directiva habitatelor permite uh, derogări în ceea ce privește reducerea populației marilor carnivore cu an, sub anumite condiții. Însă reducerea populației de animale nu va fi niciodată un răspuns în sine. Cred că acesta este mesajul în urma. Vom ține cont în munca noastră pe subiect. Cu plăcere vom împărți acest studiu și comisiei. Acum colegii au cuvântul. Domnul Marcelesi. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, celor care au făcut studiul. Adevărul este că eu sunt com și la fel și Alianța Europeană pentru protejarea uh, lupului care s-a prezentat la uh, Bruxelles. Deci vă mulțumesc pentru că acest studiu se bazează pe principii științifice care sunt deosebit de importante și de asemenea este în spilului care s-a prezentat la uh, Bruxelles. Deci vă mulțumesc pentru că acest studiu se bazează pe principii științifice care sunt deosebit de importante și de asemenea este în spiritul legilor europene, ceea ce mi se pare fundamental. Aș vrea să insist asupra câtorva puncte. Mai întâi, este fundamental, așa cum a spus și dumneavoastră, să spunem că controalele letale nu sunt deloc uh, eficiente. Acest lucru s-a văzut cu atât mai mult în Spania, deci trebuie să le sunt de drepturi fundamentale, indispensabile și numai așa putem să rezolvăm conflictul de conviețuire între aceste specii sălbatice și animalele domestice și de asemenea să existe plăți compensatorii, dar aceste plăți compensatorii să fie condiționate de luarea de măsuri preventive și apoi în ceea ce privește lupul. Dar totul trebuie să fie coerent, pentru că dacă permitem în anumite state membre să se vâneze aceste specii sau să fie omorâte, acest lucru nu este compatibil cu educația și cu măsurile de prevenire. De aceea trebuie să le combinăm pe toate și mai ales să fim binare pentru că se insistă pe prevenire, pe educație și pe conviețuire bazate pe uh, dovești științifice. Deci vreau să fac două propuneri. Una în atenția Comisiei Europene pentru că mi-aș dori ca și autoritățile din Spania să citească acest um, studiu, pentru că ce se întâmplă în țara mea nu corespundăților din țările unde trăiesc aceste um, animale carnivore și vă rog frumos să trimiteți neapărat acest lucru în atenția autorităților spaniole pentru că ei trebuie să asculte vocea rațiunii și vocea științei. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult, domnul Peter Mulțumesc! Trebuie să recunoaștem faptul că la Comisia de Petiții avem diferite petiții primite cu subiectul lupului, unele care să ne ocupăm de acest subiect. Cred că e foarte bine. În Germania avem următoarea problemă. În primul rând, vestea cea bună. Avem uh, lupi care se acomodează bine în Germania, însă în același timp trebuie să vedem cum putem colabora cu oamenii de ere. Gestionarea lupilor înseamnă multe lucruri. Comisia vrea să îmbunătățească lucrurile. În Germania s-au făcut greșeli, după părerea mea, acest management al populației lupilor. Asemenea aspecte nu s-a discutat, nu le este foarte clar oamenilor ce înseamnă toate acestea. Între timp a devenit și o problemă politică, pentru că părerile se radicalizează, mai ales la, pe teren. Oamenii se simt părăsiți de emisiei, pentru că trebuie acea regulă de minimis a ieșit din vigoare pentru agricultori. Pentru că, trebuie, pentru că trebuie acea regulă de minimis a ieșit din vigoare pentru agricultori. Pentru că trebuie, nu mai funcționează. când durează săptămâni întregi până când oamenii, însă când un lup se apropie de o asemenea, de un asemenea loc, trebuie explicații. Ce vreau să spun comisiei? Că avem nevoie de foarte importante. Există și exemple bune, însă trebuie să fim foarte atenți ce le putem explica oamenilor, pentru că în regiunile de coastă, de exemplu, ce se întâmplă când apar lupi în regiunile de coastă, de exemplu, ce se întâmplă când apar lupi acolo. Lucrurile devin dificile. Măsurile de protecție sunt aproape nefinanțabile. Și apoi intervin nou măsurile de protecție, Înțeleg că și comisia se gândește la ce s-ar putea face. Aș ruga Comisia să citească petițiile noastre. Din ambele perspective, cei care spun că facem prea puține pentru lup există și aceștia, dar există și cei care spun că facem prea multe. Până la urmă avem nevoie de proceduri, de gestionare și administrare și să ținem cont și de interesul populației umane, ceea ce e foarte important. Vrem și acum să vedem perspectiva daneză. At nogen fra Danmark lyttede med, og vi kan genkende denne krig i Danmark. Am ascultat. Nu erau păsări în zona în care eram și am întrebat oamenii de acolo ce s-a întâmplat, cum se face că nu mai sunt uh, păsări în acea zonă și mi-au spus, păi, pentru că nu um, au, au fost vânate cu toatele. Ori după aceea a avut loc o catastrofă biologică pentru că din cauza că nu mai existau păsări s-au mulțit în țari. Deci de fiecare dată când dezechilibrăm uh, uh biodiversitatea ne dăm seama că pentru că uh, Uh, vânează animale care dacă se mulțesc prea mult, după aceea devin de asemenea uh, periculoase, pentru că uh, vânează animale care dacă se mulțesc prea mult, după aceea devin de asemenea periculoase. Avem o altă optică decât aceasta. Trebuie să nu uităm că lupul este foarte important pentru biodiversitate. În trecut, cioban, simplu pentru un câine să uh, îndepărteze lupii de o turmă de oi. Este una dintre inițiativele care ar putea să fie luate. Cecilia, vreau să mulțumesc frumos și uh, autorilor acestui studiu. Foarte, foarte important, pentru că, așa cum spunea și colegul Marcelezi, menea, cred că trebuie să trimiteți și Italiei, pentru că Italia este una dintre acele țări care regândește planul național uh, în ce privește lupii și deși vânătoarea este interzisă din 1961, sunt introduse noi măsuri pentru a permite uh, uciderea și colegul Marcinele se bazează pe abordare științifică este important și urgent să furnizăm aceste informații statelor membre ca să evităm ca un nou plan cu privire la lupi să uh, facă o, re- o autorizare, o reautorizare a um, vânătoarei. Deocamdată nu există că dezvoltarea urbană, poluarea, contaminarea, folosirea solurilor în teritoriile noastre și în orașele noastre creează uh, stricăciuni enorme pentru ecosisteme. Și mulțumesc încă o dată, doamnă președinte, să notați că sunt pentru propunerea colegului Marcelezi de atenție situația și să încercăm să-i facem pe oameni să comunice între ei și să lăsăm armele jos puțin, măcar în unele state membre. Reprezentanța permanentă ajunge după aceea la persoanele potrivite din statele membre. E mult mai eficient decât să trimite 287 cu 18 semnături cu privire la implementarea neadecvată a directivei cadru privind apa în Saxon-Rog. Aveți cuvântul. E conștientă de minele de sare din regiune am întreprins acțiuni juridice legale în corect. Au adoptat un uh, plan de acțiune pentru producerea de sare. Continuăm, nu avem deocamdată nimic ce ar putea să presupună că are loc o încălcare acolo. Atât uh, directă etapă de început. Mm, excelent. Colegii se pare că au dispărut puțin. E cineva care ar dori să intervină? Nu, nu e cazul. Atunci... Vă mulțumesc. După ce nu mi-a funcționat azi cardul de vot, sper că funcționează microfonul, se pare că așa și e. Uh, am, dacă am documentul corect în față, înseamnă că testul de mediu încă e în desfășurare la fața locului și trebuie să așteptăm uh, rezultatele acestuia. Și de aceea nu degrabă să fie închisă această petiție. Fine. I think you would... you... Bine, cred că aveți dreptate. Cred că ar trebui să închidem petiția și să spunem că Ni se spune 2097 efectele negative asupra mediului și sănătății cauzate de o linie de de înaltă tensiune în posta. Vă urez bun venit în care în sfârșit tratează această petiție care a fost prezentată în 2014 prin intermediul eurodeputatei Ana Miranda Martinez și vă mulțumesc frumos în numele tuturor vecinilor care sunt afectați de această linie de înaltă tensiune, vremciune. Și linia de înaltă tensiune care pleacă de la frontiera portugheză și ajunge asupra uh, regiunilor noastre a fost făcută în temeiul unui uh, proiect prezentat în anul 2011 și uh, ar fi trebuit ca traseul acestei linii de înaltă să se facă uh, schimbări de itinerari cât mai mici cu putință. Această linie de înaltă tensiune uh, uh, afectează populația într-un mod foarte complex pentru că trece foarte aproape de locuințe. S-a schimbat itinerarul doar în... și nu au căzut doar stâlpi, ci au căzut și cablurile. Cablurile care uh, treceau pe deasupra um, acoperișurilor uh, caselor vi- vecinilor și uh, această uh, linie de înaltă tensiune nu a avut autorizația de mediu adecvată și cerem ajutor din 2008 care a permis um, construirea acestei linii de înaltă tensiune, deși nu se respectau condițiile de securitate aferente. Acest decret legal uh, în prezent este unul abusiv și știm că riscul este unul um, um, efectiv. Din aceste motive solicităm să se permită aplicarea principiului de prudență <clears throat> și uh, acest lucru să se aplice și itinerarului spaniolă pentru ca Uh, se, se uh, rezolve faptul că uh, terminarea liniei aeriene de transport de energie electrică între Frontefria și frontiera, frontiera portugheză, um, pentru că se știe energie electrică între Frontefria și frontiera, frontiera portugheză, um, pentru că se știe că în faza analizei uh, tehnice, dar acest lucru uh, se întâmplă din aprilie 2014. Ori Ministerul uh, Mediului Înconjurător are, în mod normal, la dispoziție patru luni, care pot fi prelungite cu două luni, pentru a formula o declarație cu privire la efectul asupra mediului, potrivit articolului 33 din legea 21 din 2013. Însă, au trecut mai mult de uh, uh, patru luni prelungite cu două. Și, în mod normal, termenele din lege nu au fost respectate și atunci există uh, o, un motiv uh, uh valabil de uh, um, anulare a acestui decret. Există și obligația de informare cu privire la scrierea documentului de evaluare de impact. Un uh, document prezentat uh, la uh, primăria din Arbo pe uh, 17 noiembrie 2011. Contractele au fost discutate în prezența operatorilor la primărie și atunci uh, s-a discutat și despre concesionarea terenului, însă documentul respectiv din 2011 a fost pierdut și nimeni nu mai poate să-l consulte. De ce? Și pentru că nu se făcuse uh, o consultare prealabilă și nu s-a respectat perioada consultărilor deschise, iar noi cerem uh, ca acest document să fie făcut public, pentru că acum ni se spune că a fost pierdut. Și noi vrem să spunem că am trimis 14 scrisori în atenția Ministerului de Industrie, a Ministerului Mediului Înconjurător, în care am cerut respectivele informații. <clears throat> Dar aceste ministere nu ne-au răspuns. ei știu că aceste informații nu pot să fie uh, găsite și nu se află nici în proiectul uh, cu privire la construirea acestei linii de înaltă tensiune. Știind că nu am fost respectați de autorități, pentru că nu ni s-a răspuns la uh, scrisori, am hotărât să uh, depunem plângere pe lângă avocatul poporului din Galicia. Și am făcut acest lucru, uh, după care pe 19 mai 2017 avocatul poporului a, a, a atras atenția a doua oară a, um, Ministerului de Industrie spunându-le că trebuie să transmită informațiile solicitate de asociația noastră ca să justifice uh, de ce nu s-a folosit itinerarul alternativ pentru această linie de înaltă tensiune. Până acum, în februarie 2018, Asociația noastră încă așteaptă un răspuns din partea Ministerului apropo de uh, ceea ce ține de această uh, fază de studiu de impact uh, anterioară începerii proiectului. În plus de legislație și în numele uh, um, securității, noi cerem Comisiei de Petiții să mențină deschisă această petiție și de asemenea cerem sprijinul tuturor grupurilor politice. Da, Mulțumesc. în ceea ce privește distanța între zonele locuite și liniile de înaltă tensiune. Este o rător în ceea ce privește distanța între zonele locuite și liniile de înaltă tensiune. Este o parte, așa cum au spus și petiționarii, proiectul este într-o o fază de evaluare de impact asupra mediului, încă nu s-a dat o autorizație și în această fază prematură autoritățile condiții se va da sau nu. Lege doamna Salina. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua. În primul rând vreau să mulțumesc frumos petiționarilor pentru prezentare. Dar sunt două lucruri care ne îngrijorează cu acest proiect. Ce fel de informații din partea Comisiei Europene? Nu s-a dat niciun fel de explicație scris apropo de documentația proiectului care este la dispoziția Comisiei Europene. Uh, de acces la informații uh, cu privire la protecția unui înconjurător în temeiul Convenției de la Arus. Deci noi vrem ca această petiție să rămână deschisă și să se ceară informații mai detaliate din partea Comisiei Europene ca să se știe de ce s-a încălcat directiva privind dreptul la consultare publică, actul uh, asupra mediului pe care ar putea să-l aibă acest proiect. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc petiționarei. Am o observație spre comisie. Ați spus că încă avem evaluarea impactului. Asta e o problemă. Evaluarea impactului e legislație europeană și a fost întârziată acum cu mai mult de trei ani. Nu e acceptabil ca Comisia să spună că lasă totul la latitudinea tribunalelor naționale. Uh, Parlamentul a spus de mai multe ori că nu putem lăsa totul la latitudinea curților naționale. E ca și cum am spune, nu ne pasă. Evaluarea impactului e un instrument foarte important pe care îl avem la nivelul Uniunii Europene să ne asigurăm că lucrurile se fac așa cum trebuie. Și această strategie post-mortem pe care o avem, pe care am văzut-o de multe ori, nu funcționează. Nu așa vrem să acționăm aici și cu siguranță nu e nici felul în care Comisia vrea să acționăm. Avem nevoie de mai multe acțiuni aici. Cred că trebuie să menținem petiția deschisă și Comisia să ia în serios această chestiune legată de valoarea impactului. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Rod. Mulțumesc frumos și petiționarilor. În primul rând, eu vreau să pun în evidență și mai ales să atrag atenția Comisiei asupra ceea ce s-a întâmplat pe 8 februarie 2017, într-o reuniune cu Directoarea Generală pentru Energie, în care ni s-a comunicat că proiectul inițial a fost schimbat. Din acel moment, noi încercăm să obținem informații despre noul itinerariu al acestei linii de înaltă tensiune și Comisia ne trimite către guvernul spaniol. Potrivit informațiilor pe care le trimite Comisia, noi știm că uh, proiectul se află la guvernul spaniol. Am luat legătura de 13 ori cu Ministerul Spaniol competent și nu ni se dă acces la informații. Acest lucru este valabil atât pentru cetățenii afectați, pentru că ei vor să știe pe unde va trece această linie de înaltă tensiune, dar și eu mă simt afectată în cadrul funcțiilor mele de deputat european. Eu am dreptul să cunosc aceste informații guvernul spaniol de fiecare dată îmi spune să solicit informațiile prin intermediul Comisiei de Petiții. Acest lucru este intolerabil și în plus se încalcă anexa 6 din directiva privind transparența și participarea publicului din regulamentul uh, 1347 din 2013. În acest regulament se stipulează că trebuie să existe informații complete uh, pentru proprietari și proprietare și pentru cetățenii care sunt uh, aproape de uh, itinerarul acestei linii de înaltă tensiune. Și ar trebui să existe o posibilitate de a verifica că condițiile din această uh, anexă cu numărul 6 sunt îndeplinite. Noi încă nu știm care este ruta modificată, încă așteptăm informații și, încă o dată, autoritățile uh, spaniole ascund informația. De aceea, în primul rând, cer comisiei să oblige Spania să respecte această anexă și să se știe foarte clar care este noul uh, itinerariu. În al doilea rând, să se mențină uh, deschisă uh, petiția în mod vădit și în al treilea rând sunt de acord cu cea, propunerile pe care le-au făcut și petiționarele și anume că acest proiect să fie pur și simplu retras. Cer acest lucru cu tărie Uh, comisia noastră de petiții trebuie să facă tot ce stă în putință ca cel puțin să știm care este noul uh, itinerariu, pentru că situația este complet inacceptabilă. Mulțumesc. Gracias también, señora Presidente, gracias a las peticionarias. Mulțumesc. Spre deosebire de ceea ce ascult aici, nu cred că este o problemă a statului spaniol, ci este o problemă care afectează și Portugalia, nu doar Spania și uh, la sfârșitul anului 2014 eu și colega mea, Ana Miranda, am uh, făcut o solicitare uh, ca să știu mai multe detalii despre itinerarul acestei linii de înaltă tensiune și vreau să spun și eu că deocamdată nu am primit niciun răspuns. Dar nu este doar o chestiune de, din peninsula iberică, ci și una europeană, pentru că uh, legislația pe care am menționat-o și colegii nu este respectată. Să nu uităm că mai multe populații sunt afectate, inclusiv cele din nordul Portugalei. De aceea, așa cum s-a spus, nu cred că putem să afirmăm că dintr-o chestiune de impact asupra mediului înconjurător putem să oprim procesul. Vorbim totuși despre legislație europeană, nu doar națională și trebuie ca petiția să rămână deschisă, cu atât mai cu cât directiva cu, cu privire la informația asupra mediului <clears throat> nu a fost respectată. Uh, petiționarii nu au fost ascultați și eu cred că uh, statele membre trebuie solicitate ca să respecte directiva. Deci ce vreau să spun eu uh, aici este că, ca și colegii mei care au luat cuvântul până acum, Trebuie să uh, menținem această petiție deschisă din motivele uh, mai sus menționate, nu doar de către uh, deputate, cât și de reprezentantul comisiei. Nu puteți să spuneți uh, uh, cazul rămâne deschis, dar să închidem petiția. Păi dacă ne trebuie mai multe informații, dacă trebuie să așteptăm mai multe informații și terminarea evaluării Uh, de medie atunci nu văd niciun motiv pentru care... Sí, gracias. <clears throat> Bien de la... Mulțumesc. Informațiile pe care le uh, vedem în această petiție și de asemenea... Sí, gracias. <clears throat> Bien de la... Mulțumesc. Informațiile pe care le Uh, vedem în această petiție și, de asemenea, informațiile din, uh, care ne-au pervenit de la Guvernul Spaniei, e clar că este un proiect de interconectare între Spania și Portugalia în provincia Pontevedra și este un proiect care se află în faza evaluării de mediu și pare că Um, autoritatea competentă este autoritatea spaniolă pentru energie și de asemenea uh, autoritatea omologă din Portugalia. De asemenea, trebuie să consultăm și Ministerul de Agricultură și de Mediu Înconjurător <clears throat> și de asemenea și cel spaniol sunt uh, implicați, ci și guvernul regional din Junta și primarul din Arbol și de asemenea uh, să implicăm populația, pe toți vecinii, pentru că mi se pare că acest proiect face parte dintre să se respecte acest interes comunitar. Este un proiect foarte important ca să ținem cont și de energiile regenerabile din Galicia și din Portugalia. Deci ar fi bine să existe un consens. E adevărat că nu putem să închidem petiția pentru că trebuie să lămurim toate subiectele, deci și eu apăr, care să aibă un impact cât mai mic cu putință pentru acest sector de-a dreptul strategic pentru Galicia. Cât timp nu primim toate documentele cu privire la studiul de impact, nu știm dacă se încalcă sau nu vreo de comunitar. Mulțumesc. Thank you, Rosa. Mulțumim, Rosa. Atenția asupra faptului că așa ceva se întâmplă foarte rar să, din grupuri politice diferite să se spună același lucru. Există un consens larg aici. Aveți cuvântul pentru două-trei minute. Vale, vale. Da, foarte bine. Noi, uri, uh, oamenii au fost evacuați când s-au construit asemenea linii de înaltă tensiune în Elveția, în Italia, în alt loc. Dar noi ce facem? Unde ne ducem? Unde să ne ducem? Dacă noi suntem niște analfabeti, se profită de acest lucru. Nu mi se pare normal să fim tratați așa. Eu nu înțeleg nimic din să vă spunem ce părere au vecinii din Arbol și vă mulțumim pentru tot sprijinul pe care ne-l acordați. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumim foarte mult, vă mulțumesc pentru curajul cu care ne-ați vorbit. Ați fost foarte sinceră și directă, foarte bine. Vă pot asigura că Comisia pentru în petiția deschisă și cerem Comisiei Europene să ceară o evaluare a impactului completă, pentru că nu putem să facem nimic până când nu ne stă la dispoziție. Evaluarea impactului e, evaluarea de impact e foarte importantă în acest caz. Uh, Până atunci menținem petiția deschisă și vom continua să agresăm orice guvern sau Comisia Europeană să acționeze pentru instituțiile europene, astfel încât să avem evaluarea impactului pe care ne-o dorim. Între timp vom trimite o scrisoare autorităților responsabile, atât în Spania cât și în Portugalia, uh, pentru a ne asigura că aceștia sunt informați și știu că noi urmărim ceea ce se întâmplă în acest caz. Cum spunea petiționara, este o, și o chestiune europeană, pentru că e o, un lucru transfrontalier. Există două state și oameni sunt afectați. Din moment ce există îngrijorări din partea cetățenilor, e de responsabilitatea noastră și a Comisiei noastre parlamentare să analizăm detaliile. Acum proiectul s-a schimbat, cum ne spunea doamna Sandra Rodriguez. Proiectul a fost modificat de la inițiere, așa că trebuie să știm exact ce s-a întâmplat, ce fel de modificări, în ce direcție și așa mai departe apat de la inițiere. Așa că trebuie să știm exact ce s-a întâmplat, ce fel de modificări, în ce direcție și așa mai departe Comisia e de acord? Bine, minunat. Bun, haideți să procedăm așa. Și între timp, permiteți-mi să vă mulțumesc, doamnă Cosma, Costa, că ați călătorit până aici vă și vă mulțumesc că sunteți atât de interesată de ceea ce se întâmplă. Sunt convinsă că zona din Cosma, Costa, că ați călătorit până aici vă și vă mulțumesc că sunteți atât de interesată de ceea ce se întâmplă. Sunt convinsă că zona zona din drum bun spre casă. Mulțumesc foarte mult! Și le mulțumesc și colegilor. Haideți să mergem mai departe la următoarea petiție 328 cu 12 semnături cu privire la expunerea la pesticide a, a muncitorilor din agricultură. Petiționarul nu e prezent în acest caz, însă comisia e întotdeauna prezentă, așa că cu mare plăcere vă dau cuvântul să ne spuneți câte Britania din Franța, care sunt expuși la aceste pesticide fără să primească informații din partea angajatorilor și fără să fie protejate La data 26 ianuarie, comisarul le-a scris petiționarilor, le-a confirmat dar considerăm că trebuie să-i se furnizeze comisiei toate informațiile relevante cât de curând posibil, informații relevante pentru direcția auditului în Franța. Auditul se află sub directiva 2009 care acoperă multe aspecte. Trei aspecte sunt importante în legătură cu petițiile care urmează să fie examinate cu privire la tratamentul pesticidelor, gestionarea acestora, formarea utilizatorilor pesticidelor și sisteme de colectare a informațiilor cu privire la otrăvire cronică și acută asociată cu pesticidele. Auditul se află sub directiva 2928, așa că ne vom ocupa de toate aceste chestiuni și orice informații care ne sunt date sub directivele menționate și mai devreme vor fi trimise mai departe colegilor de la DG Ocupare. Cu privire la audit, auditul E un audit asupra țării, Franței, se va la una dintre ele Britania. Și vom, ne vom întâlni cu autoritățile de la nivel regional, da? Una dintre ele Britania. Și vom, ne vom întâlni cu autoritățile de la nivel regional. Când vom termina auditul, vom redacta un raport și apoi vom furniza acest raport autorităților competente din stat pentru a clarifica, a face comentarii. Ne așteptăm ca în acest caz raportul să fie publicat târziu în 2018. aspectul legat de Directiva 98 și 2004 bară. Misia a spus deja că acele directive trebuie să fie puse în aplicare și sunt transpuse, în acest caz de Franța. Cazul pare să fie un caz individual, care de obicei se află sub competența statelor membre. Ele trebuie să supravegheze punerea în aplicare, implementarea regulilor naționale, transpunerea directivelor respective. Din cu privire la punerea în aplicare acestor directive. Cum spuneam, deja e la latitudinea statelor membre să se ocupe de acest caz, dar bineînțeles dacă primim mai multe caz, mai multe date noi după audit, mulțumesc. Excelent, vă mulțumesc foarte mult, foarte bine, Margaret. Mulțumesc comisiei, sugere și apoi comisia să ne raporteze ceea ce s-a întâmplat după audit ca să avem un context larg. Atât am ți-am deschisă. Mulțumim foarte mult, Peter Iar. Deschisă uh, petiția și să vedem ce informații. Grație. Mulțumesc. Vreau și eu să cer ca această petiție să rămână deschisă. Va fi foarte util să primim rezultatul auditului pe care Comisia îl va întreprinde în acest an. Este un subiect foarte important pesticidele, cred totuși că ar trebui să ținem cont de existența acestei comisii. Pentru că, evident, și acesta este comentariul cel mai politic pe care pot să-l fac, este că până astăzi n-am reușit să garantăm faptul că substanțele chimice aprobate sunt cu adevărat uh, fără pericol pentru sănătatea umană. Și când vedem că există un număr atât de mare de asociații a victimelor uh, Uh, pesticidelor, faptul că există atât de multe dovezi științifice în ce privește efectele negative pe care le au aceste substanțe asupra sănătății omenești, asupra mediului înconjurător uh, și efectele pe care le au deșeurile, resturile de pesticide asupra calității apei, a alimentelor. Această petiție se rămână deschisă. And this is now one of those moments. Mulțumim, e unul din acele momente în care chiar aș dori să-i mulțumesc Comisiei pentru cele făcute. Iar raportul final va fi va surveni cândva la sfârșitul anului. Haideți să le urăm toate cele bune, se întoarcă în sesute al lui Felice Saroni din partea sesute al lui Felice Saroni din partea asocio- Asociațiunea Rese 5 Stele cu 18 semnături împotriva modificării unui plan de expansiune urbană într-o fostă zonă industrială. Micaela Piva, Davide Ciociola sunt prezenți și vă dau cuvântul pentru cine. Într-o fostă zonă industrială, care ar trebui să devină o zonă comercială și ludică de mari dimensiuni. Ar trebui să fie asupra mediului consecințele pentru cetăț- sănătatea cetățenilor și apoi să tragem concluziile. <clears throat> Trei comune sunt vizate de um, acest proiect, <clears throat> Arese, Garbaniate și Lainate, care se găsesc în nord-vestul um, orașului Milano. Suprafața vizată este de 200.000 de metri pătrați. Înainte acolo se aflau Milano, comunele Lainate și Areze, astfel încât această arie să fie recalificată și să se creeze un spațiu comercial și recreativ Uh, precum și rezidențial uh, și uh, pentru servicii. În aprilie 2016 a fost inaugurat noul centru. În 2012 cetățenii însă au votat împotriva acestui acord inițial și după care vă voi arăta cum trebuie să arate noul centru comercial. Operatorul a cerut modați să adauge o suprafață de vânzări, uh, cea care apare cu galben în uh, acest plan, să adauge o suprafață de vânzări, uh, cea care apare cu galben în acest plan, proaste din Europa. impactul asupra mediului acestui proiect, păi dacă se dublează suprafața comercială, se va dubla și numărul mașinilor care vor dori să ajungă în această zonă, ceea ce va duce la înrăutățirea calității aerului din această zonă, care și așa este foarte proastă. În 2016 au existat 77 de zile când s-a depășit pragul de 50 de um, miligrame pe metru cub de um, um, microparticole 10 și în 2017 s-a ajuns la 94 de zile unde s-a depășit acest prag cu 24%. Și deși, deja există o evaluare uh, care ne arată că va ajunge la 210 de miligrame pe metru cub Uh, de uh, microparticole 10 dacă se face acest proiect și vedeți că um, s-ar ajunge la o uh, creștere cu 5 acestui spațiu comercial. Care sunt consecințele pentru uh, smogul? Este de asemenea cauza unor boli cronice, mm, riscul de mm, pneumonie, de astm bronhic sau nu se face nimic, se va ajunge la cheltuieli de milioane de euro. Care sunt concluziile noastre? Având în vedere petiția noastră, care a strâns mai mult de 900 de semnătiri de excelență și s-au creat locuri de muncă, dar nu este nevoie de mai mult. Dau cuvântul colegului meu. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, că ne-ați dat ocazia să vorbim aici despre petiția noastră pe o temă care pentru noi și alte 900 de persoane care au uh, semnat această petiție este foarte importantă. Uh, această comisie, credem, este un instrument fundamental pentru a promova participarea cetățenilor timpul. Cu această sănă... Mm, petiție noastră vrem să atragem atenția asupra sănătății și nevoii de a proteja sănătatea cetățenilor închei dorindu-mi ca Comisia să ia măsurile care îi se par cele mai oportune din două motive fundamentale. Mai întâi pentru că procedura de infrapoluarea. Uh, În al doilea rând, acest proiect este contrar obiectivelor din Directiva 50 din 2008. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Comisia. Reprezentantul Comisiei se află alături de noi. Vă rog, aveți... Thank you, Madam Chairman. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Această petiție ține de chestiuni pentru care sunt responsabile statele membre. Impactul de mediu al acestui program trebuie să fie conținut în um, evaluarea strategică de mediu. În acest program, această evaluare a fost făcută în octombrie 2010. Modificările programului sunt incluse într-o strategie în continu- aflată în desfășurare cu privire la efectele de mediu. Petiția consideră că autoritățile, autoritățile trebuie să prezinte o actualizare a situației de acolo. De fapt, această evaluare strategică de mediu și care derivă din programe, iar cea strategică ține doar de programe. Da, dublarea procedurilor de evaluare, însă nu există o obligație pentru statele membre să autorizeze programe doar dacă desfășurare pentru că au fost depășite valorile PM10 în regiune. Știm că calitatea aerului în acea regiune e națională și de aceea pentru noi acesta este un caz individual. Nu putem spune că există un eșec sistemic de respectarea legislației. Mulțumesc, doamna Preie. Vreau să reacționez pe tema conformității cu legislația europeană, mai ales în ce privește evaluările de impact strategice, evaluările de impact asupra mediului a proiectelor. Petiția se concentrează lucru că nu există măsuri de compensație, de atenuare, mai ales a traficului, uh, uh, o pistă de schi uh, acoperită. Deci este, cum să spun, contrar uh, intereselor turistice din această zonă. E o pistă de schi uh, acoperită. Deci este, cum să spun, contrar uh, intereselor turistice din această zonă. Cum sunt în stadiul de aprobare. Mă gândesc la uh, Segrate, la Balsamo, Italia se află într-o situație de infracțiune. Ministrul mediului Galeti a fost chemat de comisarul Vela în urmă cu, nu știu, 10-20 de zile. Cursul de uh, vedere este foarte grav. Încă plă, deja plătim prețul pentru că Italia este țara cu cel mai multe morți premature din cauza politiției să rămână deschisă. Și trebuie ca această uh, invadarea teritoriului să poată să fie ajutor ca să protejăm sănătatea publică. Nora? Mulțumim, Eleonora Margaret. Da, am urmărit cele spuse de Leonora. acum. Cred că dacă analizată din câte am văzut din petiție și am auzit și din ce ați spus dumneavoastră, după ce proiectul a fost modificat, Trebuie să vedem evaluarea impactului. Cred că trebuie să urmăm propunerea făcută. Să rugăm Comisia să se asigure că vom primi evaluarea impactului. Mă îngrijorează și directiva privind poluarea aerului, care este pur și simplu ignorată. Area impactului. Mă îngrijorează și directiva privind poluarea aerului, care este pur și simplu ignorată. E legislație europeană. Sper că putem face asta. Mulțumesc că mă primiți la Comisia de Petiții, o comisie foarte importantă care uh, la care deseori se vorbește despre teritoriul meu, despre Lombardia, așa cum se spune unul dintre teritoriile cele mai poluate din Europa și din lume. Avem atât de mult noroc pentru că avem Alpii, uh, dar pe de altă parte noi Mm, suferim pentru că aerul nu circulă la fel de bine pe teritoriul nostru pentru că zona este înconjurată de munți. Și politica de construire a infrastructurilor ar trebui să se concentreze mai bine pe protecția mediului înconjurător pentru că știm deja că uh, din punct de vedere geografic calitatea aerului nu are cum să fie suficient de bună și când vorbesc despre infrastructuri mă refer la autostrăzi, la centre comerciale, dar și alte uh, proiecte, ca fie suficient de bună. Și când vorbesc despre infrastructuri mă refer la autostrăzi, la centre comerciale, dar și alte uh, proiecte, ca au fost uh, aduse în fața Curții de Justiție din cauza problemelor cu calitatea aerului și e normal ca cetățenii să protesteze pentru că în uh, cele mai bune situații, mulți dintre ei suferă de boli cronice respiratorii și în cele mai pentru că în uh, cele mai bune situații, mulți dintre ei suferă de boli cronice respiratorii și în cele mai uh, grave cazuri oamenii au murit din motive de cancer. Există și un aspect social și socioeconomic, pentru că se afectează activitatea comercială de proximitate din orașele noastre. Și așa cum spunea și colega, să ai o pistă de schi. Deci nu mă refer numai la acest centru comercial, ci și la alte proiecte care deseori au fost abordate în această comisie, care ar trebui evaluate și, și guvernului ca să arătăm cam ce așteptări are Europa pentru regiunea Lombardia și că ne par Thank you very much, Peter Iar. Mulțumim, Peter Iar. Tărâre economică, însă sunt lucruri importante la nivel european de care trebuie să ținem cont. Cum spunea și antevorbitoarea mea, aș mai adăuga un sunt și consecințe economice și sociale la care trebuie să fim atenți. Cât pentru comisie, autoritățile de la fața locului trebuie să știe că urmărim ceea ce se întâmplă acolo. Comisia trebuie să se asigure că legislația este respectată. Am auzit și punctul legat de suprafețele, uh, natura, uh, avem problema că problema odată ce proiectul este gata. Nu știu cum trebuie să reacționeze Comisia. Bineînțeles, Comisia trebuie să pornească de la premisa că statele membre pun în aplicare toată legislația europeană așa cum trebuie. Și nu trebuie să aibă o atitudine neîncrezătoare, dar tocmai în cazul unor asemenea proiecte mari care odată ce sunt gata se află acolo și după aceea se constată că nu a fost respectată legislația, există niște plăți compensatorii, însă situația nu se ameliorează cu nimic. De aceea eu, eu propun să lăsăm deschisă această petiție și să le spunem autorităților italiene că mm, Comisia Europeană e foarte atentă la ceea ce se întâmplă și la respectarea legislației. Cât de despre consecințe economice, aceasta nu mai e sarcina noastră, e o cu totul altă poveste. Însă eu consider că pe asemenea proiecte pur și simplu suprafețe mari de teren sunt astfel folosite. În Europa, în toate statele membre, avem, problem, avem programe de mutare în care sunt foarte mulți bani uh, implicați. Poate că ar fi mai bine să fim atenți dinainte, să nu ajungem să ne confruntăm cu asemenea situații riscante, să menținem deschisă petiția și solicit Comisiei să se asigure că toată legislația în vigoare europeană este într-adevăr și respectată. Bine, mulțumim. Din nou, se pare că vorbim la unison în diferitele grupuri din comisia noastră astăzi. Așa că dumim, din nou, se pare că vorbim la unison în diferitele grupuri din comisia noastră astăzi. Așa că zi. Putem să intervenim. Dublarea suprafeței comerciale este încă în curs de discutare Clar că nu se știe clar cum va fi monitorizat uh, tot proiectul. se prevăd măsuri de monitorizare și măsuri de ajustare în actualul proiect și acest lucru ar trebui să fie se prevăd măsuri de monitorizare și măsuri de ajustare în actualul proiect și acest lucru ar trebui să fie făcut în ce privește variantele despre care v-am vorbit astăzi. Încă putem să intervenim. E clar că e un proiect de dezvoltare care nu se gândește doar uh, la un aspect comercial. Există suficiente asemenea proiecte în Lombardia. Acum centrele comerciale uh, își fac concurență, o concurență sălbatică și își fură uh, magazinele între ele și firmele. Nu, nu e vorba doar despre o uh, creare de locuri de muncă, deci chiar și la nivelul dezvoltării economice, dezvoltarea durabilă este importantă. Să se creeze locuri de muncă noi, dar locuri de muncă care să nu reprezintă uh, o amenințare pentru mediul înconjurător. Atât am avut eu de spus, vă mulțumesc. Vreau să mai adaug un lucru. În anii 60, 70, 80, această durabil. Și în plus vrem să se apere sănătatea locuitorilor, a noastră și a copiilor noștri. Yes, you're absolute. Da, aveți perfectă dreptate. Și acesta s-ar putea să reprezinte un caz individual cu acest mol de cumpărături incredibil de mare, însă semnalizează o problemă mai largă, poluarea aerului în Lombardia ca atare. Și avem și alte petiții care sunt petiția deschisă, vom trimite scrisori autorităților competente menționate de Eleonora și trebuie de asemenea, să avem din partea Comisiei o actualizare a situației și care ar fi pașii următori în procedura de încălcare aceleași petiții pe, pe petițiile pe același subiect, și anume 1253 și 1353 cu privire la poluarea aerului în Lombardia. Menținând această petiție deschisă, putem mai târziu să le reanalizăm pe toate împreună în acest context. Formații cu privire la ceea ce se întâmplă acolo, toate aceste moluri care se construiesc, nu înțeleg de ce și le doresc oamenii în primul rând. E nevoie de ele. Cum spunea Eleonora, poate chiar merg împotriva turismului. Lucru să schiez înăuntru, vrem să schiem la soare, dacă nu e schi fals. Mulțumesc foarte mult tuturor. Întoarceți-vă în partea frumoasă din Europa, de unde veniți și să sperăm că alte zone sunt tot protejate. Trecem la următoare fonduri UE. Petiționarul nu este prezent, însă comisia este reprezentată și aveți cuvântul acum. Okay. Thank you, thank you, Chair, for the floor. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte, că mi-ați dat cuvântul. Petiția are de-a face cu o plângere a domnului petiționar cu privire la persecutarea sa națională. Cu toate acestea am analizat aspectul legat de fraudă, fraudă cu fonduri UE legate de ce fel de proiecte europene sau programe europene sunt implicate, de exemplu anul financiar și așa mai departe. Astfel, noi nu am putut să identificăm cheltuielante și a tras concluzia că nu există elemente suficiente pentru a deschide o anchetă din punctul lor de vedere. Cam atât din partea mea în acest punct. Peter? Punem petiționarului de ce închidem această petiție, pentru că dacă ar fi avut informații noi, am fi putut face ceva. Însă s-a spus pe bună dreptate că la primul punct, da, nu ne putem implica în justiția statelor membre, adevărat, și în al doilea rând, fără informații eu cred că putem închide. E o petiție din anul 2013. Înainte acestui mandat eu nu eram președinta comisiei. Cred că ar fi trebuit declarată inar în ceea ce privește frauza cu, frauda cu fonduri UE s-a trimis deja la OLAF cauza. Nu are niciun sens să o menținem noi deschisă sau să facem orice cu petiția asta, haideți să o închidem, bine? Foarte bine. Să trecem la următoarea petiție. Veți cuvântul. Muchas gracias, presidenta. Asta și este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici. Consultările cetățenești pe care le propune președintele Macron sunt o inițiativă bună, pentru că, despre care se vorbește în această petiție și prezentat de Uniunea Eurofililor și a federali, Federalilor din Spania, ar putea să ne permită aceste cartele cetățenești sunt, nevoie, mm, sunt necesare pentru a identifica uh, felul în care putem să discutăm despre subiectele de interes european, mm, dialogheze cu cetățenii, așa cum s-a stabilit și în foaia de parcurs de la uh, Bratislava. Ne gândim și la programul catedrelor janale, așa cum se arată în punctul 9 din declarația uh, um, um summitul de la Paris, uh, summitul țărilor din Sud, care a avut loc dezbaterile cu privire la subiectele europene ceea ce ar reprezenta o identificare a persoanelor care s-ar ocupa de toate aceste e să atragem atenția asupra faptului că Parlamentul European s-a pronunțat în favoarea acestor idei în raportul 2017-2069 cu privire la cetățenia care să fie legată de această propunere concretă și în plus cer Parlamentului să mențină această petiție deschisă pentru că încă nu s-a văzut nicio măsură concretă de punere în aplicare Spinelli. I Mulțumim comisia în primul rând. Domnul Agalianos are cuvântul. Yes, Da, vă mulțumesc. Din Comisia Europeană. Aș dori să-i mulțumesc petiționarului și să subliniez faptul că suntem de acord pe deplin și împărtășim opinia conform căreia e nevoie de eforturi continue astfel încât să aducă comisia în acest scop și anume premiul Altero, Altiero Spinelli, care a fost uh, acordat prima dată în 2000, a fost inițiat de Parlamentul European și pus în aplicare pentru prima dată în 2017. Europa pentru cetățeni care de mai mulți ani își dorește să ajungă la cât mai mulți cetățeni și să le îmbunătățească înțelegerea politicilor europene, să se înregistreze progrese și două devoluții, cele mai recente evoluții de când a fost introdusă petiția aceasta în ultimele luni la nivel european. Prima, în toamna trecută, Comisia sub titlul An EU that delivers, an EU that empowers, an EU that protects. Informații foarte importante în această campanie de informare și comunicare și s-a lansat aceasta spre cetățeni în Tuaus. Am o copie pe care am adus-o cu mine cu privire la acest program, astfel încât să ținem cont de și să includem în mod special dimensiunea pe care ați propus-o dumneavoastră. În uh, versiunea actualizată, în descrierea actualizată a activităților Jean Monnet, cine sunt așa numiții președinți, Jean Monnet, rețelele Jean Monnet de excelență, proiectele Jean Monnet, asociații într-o a îi implica pe primari și pe consilieri la nivel local și regional. Veți regăsi acest text în cerințele pentru beneficiarii activităților Jean Monnet, de a beneficiarii activităților Jean Monnet să se implice la nivel local, să implice pe cetățeni și societatea civilă la nivel local și regional De exemplu, profesorii Jean Monnet, președinții Jean Monnet sunt încurajați să organizeze evenimente, seminarii, ateliere cu decidenți politici de la nivel local, regional, național și anume cu primari și consilieri, de asemenea și cu această dimensiune legată de informarea cetățenilor și implicarea cetățenilor la nivelul educației obligatorii în viitoarele programe. Suntem convinși pe deplin că investiții în efortul de a educa mai bine, de a informa mai bine, de a implica mai bine și de a inspira cetățenii privind ceea ce numim noi Europa, ar trebui să înceapă încă de vreme, de la o vârstă fragedă în documentul nostru cu privire la viitorul program. Punctul nostru de plecare e că această dimensiune trebuie consolidată în viitorul program. Să dăm informații despre Europa la nivelul educației obligatorii la vârste fragede, obligatorii în viitoarele programe. Suntem convinși pe deplin că investiții în efortul de a educa mai bine, de a informa mai bine, de a implica mai bine și de a inspira cetățenii privind ceea ce numim noi Europa, ar trebui să înceapă încă de vreme, de la o vârstă fragedă. În documentul nostru cu privire la viitorul program, Punctul nostru de plecare e că această dimensiune trebuie consolidată în viitorul program. Să dăm informații despre Europa la nivelul educației obligatorii la vârste fragede. Vă mulțumim foarte mult pentru acest raport detaliat și pentru pasiunea personală de care dați dovadă. Așa trebuie să stea lucrurile. Da, vă mulțumim foarte mult. Și acum dau cuvântul. Mulțumesc și reprezentantului comisiei pentru intervenția sa, pentru că, așa cum a spus doamna președintă, nu contează doar conținutul și noile contribuții, ci e bine dacă putem să vedem că există un angajament serios. Cred că și știind că există în mandatul nostru o trimitere clară la acest raport cu privire la um, raportul Comisiei despre cetățenia europeană. Deci e nevoie să se consolideze că asemenea activități cu profil european, ci și să permitem cetățenilor să participe la aceste activități. Cetățenii trebuie să fie participanți, nu doar uh, uh spectatori. Țin cont de ce ne-a spus uh, comisia și de felul în care a fost pus în aplicare o scrisoare comisarilor care se ocupă de cetățenia europeană, în care să le spunem că, bazându-ne pe raportul Parlamentului European despre cetățenia europeană, ne-am luat niște angajamente și și Comisia de Cultură a scris un aviz pe acest raport și suntem gata să lucrăm împreună. Și în ce privește bugetul viitor, ar trebui să fie clar că uh, avem nevoie de finanțare pentru uh, consolidarea cetățeniei europene. Ca fiecare dintre noi să înțelegem Thank Mulțumesc. Cu microfon vă rugăm. Foarte des e imposibil pentru colegii mei să îmi pronunțe numele. Vă mulțumesc, doamnă. Vreau, în primul rând, să spun că mă alătur uh, uh, propunerii făcute de doamna Bersera ca să spun numele grupului meu uh, că ne dorim ca această petiție să rămână deschisă și mulțumim uh, petiționarului pentru propunerea sa și pentru explicația sa deosebită. De când uh, am construit Europa, am uh, discutat în această instituție de foarte multe ori de ceea ce reprezintă cu adevărat Uniunea Europeană. Eu cred că există foarte multe inițiative pe care putem să le adoptăm ca să vorbim despre importanța construcției europene și mai ales la nivel local sau în mediul educațional, școlar. Deseori lipsește uh, spațiul cultural uh, um, sau chiar sportiv unde Europa să facă să crească acest uh, sentiment comun. Sentimentele naționale deseori s-au construit bazându-se pe legende, inclusiv legende sportive. Și deseori e păcat că uh, nu um, participăm la uh, competiții ca Europa. Și apropo de construcția europeană, ar trebui să se acorde mai multă atenție acestui uh, subiect uh, în mediul școlar, pentru că lipsește educația um, pentru cetățenii europeni. Ar trebui să existe um, o programă comună pentru școlile și universitățile europene. De unde și această propunere de a delega comunităților locale și regionale uh, aceste programe de formare europeană. Mi se pare că este o idee foarte bună. În plus, acest lucru